So, liebe... Bună dimineața, dragi colegi, dragi colegi. Putem să continuăm cu ordinea noastră de zi. Și anume cu punctul 6, poziția Parlamentului referitoare la proiectul de buget 2011 în uh, versiunea modificată de Consiliu. Au fost depuse amendamente din partea comisiei noastre. Raportoarea Iuta Haug nu poate participa astăzi. Este înlocuită de Linda McEwan, care ne va informa astăzi care sunt dezideratele comisiei ENVI vis-a-vis de bugetul pentru 2011. Mulțumesc, domnule președinte, Iuta Haug uh, se scuză Uh, că nu poate participa, însă este mult mai expertă pe probleme de buget decât mine, dar îi voi transmite opiniile dumneavoastră înainte de viitoarele runde de negocieri. <clears throat> Iuta a prezentat o opinie aici cu justificări, însă m-a rugat ca astăzi să vă spun că au existat multe negocieri între secretariatul Envi și directoratul uh, general ENVI și directoratul general SANCO, un aspect principal care trebuie menționat este faptul că s-a modificat uh, nomenclatura datorită creării directoratului general pentru politici în domeniul climatic. Așadar apare acum, apar acum linii bugetare și pentru DG Clim. <clears throat> Iuta a dorit să evidențieze continuarea problemelor uh, care vizează fondul pentru tutun, care a fost uh, finanțat uh, din contribuții ale întreprinderilor de tutun pentru a avertiza asupra pericolului consumului de tutun. Acest fond însă expiră pentru 2010. Iuta și-a dorit ca această activitate să continue și uh, după această perioadă, însă până în momentul de față nu s-a găsit o soluție. În momentul de față se discută această chestiune și cu președinția belgiană. O serie de colegi au uh, supus uh, proiecte pilot și acțiuni pregătitoare pentru proiectul de buget. Comisia a dat un răspuns printr-un raport publicat pe 8 iulie, săptămâna trecută. Aș dori să vă reamintesc că în ceea ce privește proiectele pilot, uh, care sunt în număr de patru, acestea ar trebui să aibă un caracter, caracter inovator, iar uh, măsurile pregătitoare să vină în prealabilul unor acțiuni de viitor. <clears throat> Așadar, proiectele pilot și măsurile pregătitoare au fost analizate prin prisma acestor definiții. M-a rugat să subliniez calendarul. 19 iulie este termenul pentru depunerea amendamentelor pe proiectul de aviz. Acest Calendarul a fost trimis de secretariatul ENVI săptămâna trecută, pe 7 iulie, iar votul va avea loc pe 6 septembrie la Strasburg. Și Iuta dorește să mulțumesc secretariatului, în special doamnei Romano, pentru pregătirea bugetului. Acestea au fost uh, ideile pe care m-a rugat să vi le comunic. Uh, detaliile le regăsiți în raportul pe care l-a întocmit. Mulțumesc, Linda, pentru acest raport uh, în numele Iutei și prezentarea numelei Iutei. Dacă există comentarii din partea dumneavoastră, dorește cineva să intervină pe această temă? Văd că nu este cazul. Se pare că există fie oboseală generală în sală sau o satisfacție generală. Prefer să cred că e vorba de satisfacție generală. Așadar, se uh, notează ca atare, datele fiind cunoscute. Am ajuns așadar ceva mai devreme decât am planificat uh, la punctul la care uh, se votează și Trecem, cum vă spuneam, la următorul punct de pe ordinea de zi și anume raportul referitor la punerea în aplicare a legislației comunitare privind conservarea biodiversității. Raportul uh, doamnei Esther de Lange, care cu siguranță se mai află pe drum spre Parlament, dar este vorba de votarea amendamentelor în număr de 104. Noi avem uh, exercițiu la vot în această comisie Richard. Richard. Domnule președinte, după ce, văzând că pe ordinea de zi votarea este programată doar pentru 9.30 și dând cont de faptul că o serie de colegi încă nu au sosit, poate că ar trebui să facem o scurtă pauză, pentru că se menționează în mod explicit că votarea începe la 9.30. Mulțumesc, spune președintele. Propun atunci să anticipăm raportul delegației noastre cu privire la vizita la ASCA, Agenția Europeană pentru Securitatea Alimentară. Am fost, cum vă spuneam, la Parma cu o delegație de șapte deputați. Raportul va parvenit și AESA există din uh, de un deceniu, după scandalurile alimentare din anii 90, iar misiunea acestei agenții este de a prezenta expertize pentru întregul lanț alimentar. Ieri am avut deja o dezbatere privitoare la evaluările de risc întocmite de uh, EFSA, această agenție, au existat o serie de întrebări uh, uh, critice din partea membrilor de putat din rândul delegației în ceea ce privește independența și calitatea oamenilor de știință care activează acolo și a anvergurii studiilor științifice care se efectuează. EFSA este o agenție care este în continuare în, dezvolta, în curs de dezvoltare. Uh, cunoașteți probleme și uh, povestea alegerii sediului acestei agenții la Parma. În momentul de față urmează să se mute într-o clădire nouă, iar pentru angajații acestei agenții există și o școală europeană, este un uh, fapt important pentru copii angajaților care um, astfel, astfel nu trebuie să își trimită copiii la depărtare, la ISPRA, pentru a putea frecventa o astfel de școală. Am discutat chestiuni legate de organismele modificate genetic, de alimentele noi, în special uh, problema uh, cărnii clonate, <clears throat> chestiunea pe pesticidelor, inclusiv uh, fenol A, Vă spuneam deja ieri că EFSA are o misiune dificilă, e în sfera ei de competență intră multe teme controversate și noi trebuie să fim atenți, să nu facem uh, critici nefondate. Pentru că nu se poate spune că această agenție nu ar fi independentă. Poate uh, putem deplânge faptul că nu s-au efectuat suficiente studii pentru a evalua impactul pe termen lung. Cred că această vizită a fost foarte utilă. Agenția s-a bucurat de interesul manifestat de Parlament. Am avut uh, ocazia să ne prezentăm în fața tuturor uh, celor 304 de angajați și avem un schimb de opinii <clears throat> Și ca și în cazul vizitei noastre la uh, Helsinki, la agenția de acolo, am constatat că vizitele noastre sunt apreciate și că este important să facem acest lucru, pentru că acești oameni uh, lucrează la mare distanță de Bruxelles și au nevoie de acest contact. Uh, sigur că avem și noi persoane de legătură acolo, dar astfel de vizite din partea comisiei noastre sunt întotdeauna binevenite. Unii dintre dumneavoastră, din cei prezenți, au participat uh, la această deplasare. Vă întreb uh, dacă mai există observații. Richard Zeber. Da, domnule președinte. Care au fost, de fapt, concluziile pe care le-am putut uh, trage în urma acestei vizite? În raport uh, s-au enumerat o serie de puncte critice, precum această evaluare de risc, unde nu am fost întotdeauna foarte mulțumiți, în special în ceea ce privește organismele modificate genetic și carnea clonată și aceste uh, uh reguli pentru care EFSA a fost întotdeauna criticată. Dar uh, Concluziile eh, trase de eh, delegație au fost că eh, îmbunătățirile necesare ar, ar viza aceste studii pe termen lung, care trebuie efectuate și uh, poate că ați putea dumneavoastră, domnule președinte, să ne prezentați mai pe larg aceste concluzii. Da, aceste critici uh, nu sunt de dată recentă, Uh, și domnul comisar Dali uh, s-a deplasat la Parma și s-a convenit ca uh, până în toamnă anului 2010 întreaga conducere a EFSA să facă o analiză a activității acesteia și ni s-a pro- trimis un raport cu privire la modificarea uh, modului în care se desfășoară activitatea în această agenție. Și nu pot decât să susțin cele spuse de colegi uh, ieri. Trebuie să avem grijă ca reputația acestei agenții să fie nepătată, trebuie să fie o agenție care să beneficieze de respectul publicului și a cărei expertive uh, expertiză să fie recunoscută, chiar dacă uneori uh, unii sau alții nu sunt mulțumiți cu rezultatele studiilor. Însă aceste uh, concluzii ale studiilor trebuie să fie de calitate și recunoscute. Vom mai avea ocazia să discutăm încă o dată aceste aspecte, odată ce ne va parveni acest raport. Linda? Aș avea o întrebare în ceea ce privește chestiunea generală care vizează agenția. Eu cred că, așa cum ați menționat și dumneavoastră, în ceea ce privește școlile europene și așa mai departe, aspectele private, avem foarte multe agenții în Uniunea Europeană și aceste agenții trebuie create doar în momentul în care aceste agenții au o misiune clară și nu înlocuiesc activitatea unor oameni care se desfășoară deja. Aceste cerințe sunt îndeplinite în cazul EFSA. Acolo uh, oamenii uh, sunt bine îngrijiți, există și condițiile necesare pentru o bună funcționare a agenției, în special în ceea ce privește și familiile uh, lucrătorilor de acolo care poate uneori par secundare, dar sunt esențiale pentru buna funcționare a agenției. În ce, ceea ce privește studiile de siguranțe, <clears throat> uh, EFSA va răspunde întotdeauna doar la întrebarea punctuală dacă uh, un aliment este sigur sau nu și nu se vor referi și la aspectele Uh, sociale sau etice ale unei probleme. Ei uh, vor veni doar cu expertiza uh, științifică pe o anumită problemă punctuală dacă această agenție ne spună doar că un anumit aliment este sigur, noi uh, va trebui să avem o dezbatere mai largă pentru a discuta și cele aspe- celelalte aspecte. Dar uh, consider derentele uh, nu sunt întotdeauna doar de natură științifică. Atunci când este vorba de carne clonată, nu e vorba doar de siguranța în consumul acestei cărni, ci și de probleme etice în ceea ce privește clonarea animalelor în sine. Dacă mi-aduc uh, aminte bine, uh, EFSA urma să publice un raport în ceea ce privește bisfenol A în în această săptămână sau era vorba de comisie? Știu că era un raport care urma să parvină acestei comisii pe 13 sau 14 iulie. Das fragen wir mal die Kommission, wenn eine... Uh, redirecționez această întrebare către comisie, dacă a venit deja cineva din partea comisiei în ceea ce privește uh, substanța bisfenol A. So, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. După cum s-a anunțat săptămâna aceasta pe site, noi am amânat, de fapt, raportul final privind uh, bisfenolul A pentru septembrie. Trebuie să uh, parcurgem alte 800 de studii în legătură cu asta și ca atare abia în septembrie vom putea să vă uh, prezentăm concluziile. Deci nu în iulie, ci în septembrie vom avea concluziile privind bisfenol A Parlamentul a elaborat o serie întreagă de rapoarte privind agențiile Uniunii Europene și suntem nemulțumiți de modul în care uh, a decis Consiliu în legătură cu ele. Parcă se aplica principiul ce țară încă nu uh, găzduiește nicio agenție. Dar uh, în felul acesta este un potpuriu de tot felul de forme de organizare și este o sarcină de durată să încerci să pui puțină ordine în acest peisaj. În Comisia AFCO am plăcerea să mă confrunt în mod repetat cu acest subiect. Iar în legătură cu celelalte aspecte pe care le-a menționat Linda, da, EFSA într-adevăr face doar niște analize de risc managementul riscului. Deci aprecierile eh, de către uh, politicieni sunt în sarcina noastră. Noi nu trebuie neapărat să ținem seama de concluziile oamenilor de știință, ci uh, de uh, imperativele politice. Dar uh, sigur că trebuie să avem încredere și în rațiune și există această înclinație să ți seamă de rezultatele științifice. Însă acest lucru nu se întâmplă niciodată. Uh, se pare că agenția omologă din Statele Unite face doar analize de impact, în timp ce EFSA um, are în sarcina sa uh, atribuții mai largi. Se fac analize de risc și din punct de vedere socioeconomic, nu doar în uh, strict științifici. Cu siguranță însă că latura științifică trebuie să fie punctul forte al agenției, iar managementul revine după aceea comisiei și nouă în calitate de colegiuitori. Nu știu dacă dumneavoastră doriți să mai interveniți în legătură cu asta. Păi, în cazul acesta, cred că am folosit util timpul și că au sosit între timp și suficienți colegi în sală. Vittorio Prodi își eh, are circumscripția eh, electorală la Parma, exact acolo unde este sediul EFSA. Am putea să uh, îl întrebăm dacă dorește să mai comenteze în vreun fel în legătură cu această agenție. Vitorio. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că Eh, nu am putut să urmăresc eh, această discuție de la bun început. Dar vizita la EFSA a fost cât se poate de importantă, pentru că doream să ne convingem și personal cum sunt organizate lucrurile, care sunt eh, acolo abordările unor subiecte care pe noi ne preocupă constant. EFSA, bineînțeles, este o organizație perfectibilă, dar am dobândit impresia că putem conta pe activitatea acestei agenții, inclusiv în ce privește aprofundarea anumitor teme și pentru a ne sprijini în activitatea noastră legislativă pentru a dobândi informații de specialitate necesare. Este clar că va trebui să sprijinim în continuare activitatea acestei agenții. De pildă în ce privește alimentele noi sau alte subiecte legate de pildă de organismele modificate genetic. sau presiunea exercitată asupra agricultorilor care poate să creeze și necesități noi. Și cred că toate aceste aspecte trebuie să fie aprofundate pe viitor. Am uh, încredere că EFSA va deveni o, un organism important pentru activitatea noastră. Mulțumesc, Victorio, nu pot decât să confirm acest lucru. Avem nevoie de EFSA. Tocmai de aceea ne interesează să contribuim la îmbunătățirea activității acestei agenții, pentru că în esență, existența acestei agenții pentru activitatea noastră legislativă este de mare importanță. Trebuie să fim foarte atenți când avem observații critice și de asemenea trebuie să fim atenți acolo unde există necesitatea unui sprijin din partea noastră, pentru că această agenție pentru noi este cât se poate de importantă. Și acum ajungem la punctul următor de pe ordinea de zi, votul în legătură cu raportul privind implementarea legislației Uniunii Europene pentru conservarea biodiversității. Între timp a a ajuns și raportoarea noastră în sală, Esther de Lange. Există de între timp mulți membri ai comisiei noastre care de asemenea au venit în sală, deci putem începe uh, procedura de vot. Aveți lista de vot și începem cu amendamentul numărul 2. Aveți, sper, toți și cartela de vot la dumneavoastră pentru că va fi nevoie și de vot electronic, dar deocamdată uh, ridicăm mâna. Cine este pentru amendamentul 2? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă de asemenea. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă, 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă de asemenea. Dafür. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru,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 Fierner vot pe părți. Votăm pentru prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 39. Gerbrandi și alții vot pe părți. Partea, prim, partea întâi prim, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm votul pentru partea a doua, amendamentul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Douăzeci și trei pentru, 22 împotrivă, două abțineri, se adoptă. Ați avut ghinion, spune președintele. Se adoptă, se poate altfel. Domnule președinte, nu pot să mă folosesc de votul electronic este o cartelă de vot care uh, nu poate fi folosită. Spune, asta se poate întâmpla oricui, deci dacă a dus uh, colega cartela, dar ea nu funcționează, uh, cred că trebuie să ținem seama. Deci, din păcate, o cartelă care nu funcționează nu poate fi luată în considerare. Este ca un vot care nu se produce. Propun, spune președintele, să reluăm acest vot și să numărăm. Linia este clară. Noi avem vot electronic, trebuie să avem cu noi cartela. S-a întâmplat adesea să fie colegi care au uitat cartela, n-au adus-o cu ei. N-avem ce face. Bun, dar dacă se intervine de către doamna McKeven uh, această cartelă este defectă, atunci nu putem sancționa parlamentarul pentru că el de fapt și-a adus cartela cu el. Altfel, dacă nu clarificăm aceste lucruri, vom avea de fiecare dată uh, dezbateri pe tema aceasta. Sunt lucruri care sunt accidentale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 Președintele, regula este clară. Avem vot electronic și contează rezultatul. Dacă încep acum să diferențiez între cartele care au fost uitate și cartele care sunt defecte, nu ajungem nicăieri. Putem repeta votul. În felul acesta respectăm uh, votul uh, colegilor care au o cartelă defectă. Deci vă propun să mai votăm o dată pentru amendamentul 39, partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Acum avem un cu totul alt rezultat. Deci se respinge și partea a doua a acestui amendament. Iar cartela de fete s-a dovedit a fi utilă în acest sens. Amendamentul 40. Cine este pentru amendamentul 40? Cine este împotrivă? Abține. Se respinge. Dar putem verifica electronic dacă doriți. S-a deschis votul. Că a votat toată lumea, s-a închis votul. 28 pentru, 25 împotrivă se adoptă. 41. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 44. S-a retras. 42. Pentru. Împotrivă. Abține, se respinge. 43. Cade și ajungem la amendamentul consolidat numărul 2. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri se adoptă. În felul acesta, alte amendamente devin caduce și ajungem la uh, aliniatul 9, McAven. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 49. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 50 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă de asemenea. Mi se spune că la 53 s-a retras prima parte, nu și partea a doua. Deci să pun la vot partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 51 pentru. împotrivă, abțineri, se adoptă. 51. Verificăm electronic. S-a închis votul. La PPS sunt două persoane în plus care votează, trebuie să se abțină. Nu se retrage. Bun, acum funcționează lucrurile. Deci se adoptă în mod clar. 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 1. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 58. Vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Partea potrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm pentru partea a doua. S-a închis votul. Se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 60. Din nou un vot în plus de la PPE. Acum e bine. S-a închis votul. Se adoptă. 59 pentru. Amendamentul 59. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 61 pentru. Dacă s-a adoptat 60, atunci 3 devin caduce și trecem atunci la 63. Deci votăm amendamentul 63 că e Brandi și ceilalți. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Pești 5, cine este pentru prima parte? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 vot pe părți. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă de asemenea. Pești deci, 12, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Pești deci, 7, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 13, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul consolidat numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Peti 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37 belie. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 72 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Mergem mai departe. Șaptezeci și șase Gerbrandi și alții. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Doriți să verificăm 76. închis votul. Se respinge. Șaptezeci și cinci Van Premt. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Mergem mai departe, aliniatul 17, 79. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Petit 12, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 80. Kadenbach și alții, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm pentru 80. S-a închis votul. Se adoptă. 82 și 83. Cine este pentru? doi și 83. Aici scrie identic. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 85 pentru. Dagegen. Împotrivă. Abțineri se respinge. 84 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 86 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 86. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Se respinge. există și dorința să supunem la vot PEș 21. Se formulează un amendament acum? Vă rog. Vă rog, din partea verzilor. Da, se solicită să votăm uh, pentru 21. Motivul este pentru că uh, ceea ce propunem noi aici în amendament nu este, nu își găsește acoperire în rezoluție altfel. Doamna raportor, pești 21 este împotrivă a ceea ce am votat până acum, pentru că solicită obiective naționale sectoriale. Dar noi tocmai am votat o abordare tip mainstreaming și atunci ne-am contrazice. Trebuie să ne gândim și Eh, la ceea ce prevăd celelalte amendamente. Se spune că amendamentele acestea trebuie să se refere la toate subiectele legate de uh, regiunile marine. Deci, noi am spus că dorim o abordare integralistă, holistică și nu să stabilim eh, obiective strict naționale sau pe, bazate pe principii sectoriale. Deci, nu spun că uh, nu este acoperit. Este chiar contradictoriu uh, față de ceea ce am decis până acum. Deci, președintele, am auzit două argumentații. Una în favoarea votului, una împotriva votului. Acum, cine este de acord să supunem la vot PEș 21? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mi se pare că această cerință a fost respinsă, deci nu supunem la vot. 87. Cade. 89. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul consolidat numărul 4. Cine este pentru? Îmi mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mergem mai departe la 90. Nu? Avem și 93, partea a doua, da, așa este cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. 93, partea a doua. S-a închis votul. Se respinge la limită. 90. Van Bremt. Cu amendament oral, cine este pentru? După ce textul a fost citit, raportoarea eh, este pentru, e foarte bine să știm ce supunem la vot, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Nouăzeci șase, Perelio Rodriguez, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 cramări. Două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 98. Vot pe părți. Prima parte. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 99, trei părți. Cine este pentru prima parte? Partea împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă, abțineri. Verificăm. Verificăm partea a doua. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm pentru partea a treia. S-a închis votul. De asemenea, se adoptă. Amendamentul consolidat numărul 6, cine este pentru? Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă 29 pentru 24 împotrivă. Am rezolvat în felul acesta alte câteva amendamente și ajungem acum la 88 Gerbrandi și alții. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 176 clas pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă de asemenea. 107 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 108 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. O 108 verificăm electronic. S-a închis votul. Se respinge. 109 voturi pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 114 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 28 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 111. Nu, doriți să verificăm 110. Bine. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. O să 11 Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. O să 12 Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Peș 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peș 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peș 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 și pe 17 identice, cine este pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116 pentru, 115? Nu, 116. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 118, 178 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 118. S-a închis votul. Se respinge. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peș 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 126 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 128 pentru. împotrivă, abțineri. Verificăm. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Se respinge. 129 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul consolidat numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Subtitlul 6.130. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Pești 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Pești 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Pentru pești 10. Abstimmung beendet. Votul s-a închis. Se adoptă. 132 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 131 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 136 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă identice 133 și 134. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 135 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 137 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Peș 19. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. S-a adoptat. Dar verificăm. Votul e deschis. Votul s-a închis. Adoptat așadar. 140 vot pe părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm prima parte la 140. Votul s-a închis. se respinge. În aceste condiții este caducă și partea a doua, pentru că nu mai are sens. Continuăm cu 141 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 142 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 144 în două părți, pentru prima parte, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm partea a doua. S-a închis votul. Se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 154 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 156 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 157 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 159 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Identice 158 și 160. Cine este pentru? Încă o dată, cine e pentru? Continuă să fiți pentru, așadar. Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri. Verificăm electronic. So, dann beendet. Votul s-a închis și se adoptă. Votăm acum 162. Ferreira. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu PETI 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pe trei părți, prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Are rost să votăm celelalte părți? Da. A doua parte pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum nu știu în ce măsură mai are sens. Da, se pare că totuși a treia parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Deci, 168 a, res, a fost respins pe toate cele trei părți. Puteam să procedăm mai simplu. 172 <laughs> pentru, Pentru încă o dată. Încep încă o dată. 172 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Dar putem și verifica dacă doriți. Verificăm așadar. Un PPE zu viel? Un vot de la PPE în plus. Abstimmung beendet. Votul s-a închis. Se respinge. Da, nu? 173. 173 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 174 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Peti 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 189 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 180 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 182 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 181 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 183 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 184 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Peș 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic. Peș 20. 20. Abstimmung beendet. Votul s-a închis. Se respinge. 185 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 186 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190 pentru, Haben wir schon abgestimmt 190, ja? L-am votat deja pe 190. Bun, atunci continuăm cu 199 Brandy pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 192 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 193 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Petit 12, partea a doua pentru. Împotrivă. obțineri, Se adoptă. Trecem acum la considerente. Numărul 9, crostet. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Arsenis și alții pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 în, pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri Aș spune că se adoptă, dar putem verifica partea a doua. Votul s-a închis. Da, se adoptă. 12 iegle pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 14 dar pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 Arsenis și alții pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16. Pe două părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic partea a doua. Votul este închis. Se adoptă. Bună dimineața, spune președintele. 18 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acestea au fost. Excelent. Trecem acum la votul pentru această rezoluție, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Ia uitați. 55 pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Felicitări, raportoare Esther de Lange. Astfel, Parlamentul pleacă foarte bine pregătit uh, la conferința, pentru conferința COP10 de la Nagoya. Mulțumesc tuturor pentru activitatea care se ascunde în spatele acestui raport. Rămânem în continuare la aceeași temă, biodiversitate, și trecem la punctul următor. Punct 9. Punctul 9. Obiectivele strategice ale UE pentru cea de-a 10-a reuniune a conferinței părților Aici există și o întrebare pe care dorim să o adresăm Consiliului. Die Anfrage liegt in Această solicitare va parvenit. Va exista pe marginea acesteia și o dezbatere în plen. Există întrebări sau observații vis-a-vis -vis de această întrebare cu solicitare de răspuns oral? E foarte simplu ce intenționează Uniunea Europeană să întreprindă pentru ca această conferință COP10 să aibă succes. Constat că se acceptă ca atare și trecem acum la punctul 10, garantarea analizelor de impact independente. Ja, ich war etwas zu schnell, weil Am fost puțin prea rapid și aș spune, domnilor și doamnelor, partea italiană a PPE este încă în toiul discuțiilor. Yeah. Also wir haben die Anfrage angenommen. Wir Așadar, am adoptat această întrebare cu solicitare de răspuns oral, însă ne propunem și prezentarea unei rezoluții. O cunoașteți, se află în dosarul dumneavoastră. Vă întreb cine dorește să intervină pe marginea acestei rezoluții. Nimeni nu e rău. Înseamnă că toată lumea este de acord. Încă o dată, în ceea ce privește rezoluția, care este prezentată de uh, solicitanți. Dacă uh, cineva dintre aceștia este de Langen, Karin-Kadenbach, Gerbener, Gerbrandi, domnul Pelie, Uzi, Liotar, Ciros, Pactore, să intervină. Și... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte mulțumită de lucrul desfășurat pe marginea acestei rezoluții. Aș dori să reafirm importanța faptului de a avea o poziție ambițioasă a Parlamentului European în cadrul acestei reuniuni la nivel înalt de la Nagoya și aș dori să revin asupra a trei puncte care ar putea face obiectul unui amendament în cadrul acestei rezoluții și pe care vi le propun astăzi pentru discuție. Aș dori și în numele grupului Verzilor să atragem atenția Chiar dacă acest lucru ar putea părea complicat din punct de vedere diplomatic, ni se pare totuși important să atragem atenția și să spunem că ni se pare regretabilă, în special poziția sur la biodiversité, pays hôte qu'est le Japon et notamment euh, sur sa Țările Japoniei, de exemplu, în uh, domeniul uh, pescuitului și protecția anumitor specii marine, în special amenințate, cum ar fi tonul roșu, de exemplu, deci aceste, uh, din punct de vedere simbolic și politic, ar fi important ca Parlamentul European să-și exprime cel puțin regretul și să atragă atenția Japoniei asupra nevoii de a-și schimba poziția în domeniul pescuitului. Apoi, dorim să se indice foarte clar uh, faptul că Parlamentul European se opune generalizării și în mod absolut uh, sortie et que le principe de l'opposition à la brevetabilité du vivant soit réaffirmé și dorim să se reafirme angajamentul nostru, în special în ceea ce privește partajarea avantajelor. Se fac o separare clară între aceste două chestiuni și încă un lucru suplimentar referitor la uh, biocarburanți, biocombustibili, pentru a reafirma că este nevoie să stabilim criterii clare și de durabilitate și în acest domeniu. Iată cele trei puncte asupra cărora aș dori să vă atrag atenția și, repet, mă bucur de felul în care s-a desfășurat această primă serie de lucrări pe marginea rezoluției. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Criton dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să felicit uh, pe autorii rezoluției și să subliniez încă o dată câteva puncte. Pe baza procesului verbal al ultimelor două reuniuni ale Comisiei privind biodiversitatea, din, uh, una din martie 2010, este clar că Brazilia și numeroase alte țări au declarat că, atâta vreme cât planul strategic nu încorporează, de fapt nu pot să fie de acord cu un plan strategic, strategic pentru perioada 2010-2020 dacă nu se exprimă un angajament clar de finanțare și, să nu, și nu se realizează un progres în cadrul protocolului. Prin urmare, cred că am putea sublinia din nou aceste două puncte, pentru că mi se pare că, la fel ca și la Copenhaga, s-ar putea să ajungem la un blocaj al negocierilor. Și, parcurgând uh, procesul verbal al acestor reuniuni, am văzut că poziția este una de-a dreptul rușinoasă, poziția Uniunii Europene. Ea contrazice obiectivul 3 al Convenției, care solicită valorificarea beneficiilor și nu respectă declarația uh, drepturilor omului privind drepturile indigenilor, pentru că sunt mai multe momente, uh, motive de exemplu. Este vorba despre resursele genetice ale um, comunităților indigene. Totodată, Uniunea Europeană nu susține referirea la cunoștințele tradiționale disponibile în mod public. Este evident că noi, de fapt, încercăm să diminuăm monitorizarea și urmărirea resurselor genetice și, totodată, este vorba despre termenii stabiliți de comun acord în acest sens. Cu alte cuvinte, Uniunea Europeană încearcă să uh, facă întregul proces de monitorizare să fie unul voluntar. Și ar trebui să încercăm să ajungem la un acord cu utilizatorii tradiționali ai resurselor, pentru că, dacă nu, nu ar trebui să putem progresa. Totodată, noi, ca Uniune Europeană, vrem să solicităm ca acest protocol să fie pus în aplicare din momentul ratificării și niciuna din aceste dispoziții nu se va referi la vreo resursă care nu are beneficii pentru localnici, chiar dacă ea a fost folosită de mulți ani. Și poziția noastră este uh, total diferită de, de ideea generală a Uniunii și cred că aceste puncte trebuie subliniate. Și ultima observație este cu adevărat regredabil că, deși această convenție privind biodiversitatea se organizează din 1992 încoace, în condiții foarte bune. Mai există alte două convenții cu orientare mult mai comercială, cum ar fi cea pentru proprietatea intelectuală, de exemplu, progresează foarte repede pentru că au o legătură directă cu piața și adoptă toate opiniile, atât a pieții cât și a comunității, însă noi tot mai avem probleme în luarea deciziilor și rezoluția noastră va fi esențială pentru efortul de îndeplinire a țintelor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Vittorio Prodi! Atunci Mergem mai departe la Cristina Guiteres. Muchas gracias, señor presidente. El tema de la biodiversidad y las resoluciones para la Convención. Mulțumesc, domnule președinte. Biodiversitatea și rezoluțiile. Eu am prezidat întâlnirea de la, delegația la întâlnirea de la Bonn. Și mai întâi există contradicții majore în textul pe care l-am adoptat și am fost foarte surprinsă la Bonn văzând că problema localnicilor care au trăiesc de secole în aceste locații și apoi au fost uh, dați la o parte în peste 27 de state din Africa, India, Mexic. Deci aceste populații nu au voie să-și folosească teritoriile, să le cultive și micile lor grupuri folosesc uh, instrumente învechite, fără tehnologie, care nu dăunează mediului, însă nu au putut uh, să aibă acces la uh, siturile lor sacre. Am fost surprinsă, este o situație extremă și am fost obligată să spun comisiei că uh, dacă înființează o rezervă naturală sau ceva de genul acesta, trebuie să existe un protocol care să vorbească despre adevărații proprietari respectivelor terenuri și despre dimensiunea umană. Este extrem de dificil pentru Uniunea Europeană, care spune că este foarte democratică, să impună genul acesta de condiții. Omul este fratele peisajului și trebuie să poată folosi aceste instrumente tradiționale. Văd că stânga a votat împotriva amendamentului meu 108, care vorbește despre a ține seama de drepturile uh, deținătorilor terenului, dar chiar și în Europa, dacă un agricultor are un teren care se află într-o rezervație naturală, trebuie să-l convingi despre ceea ce vrei să faci acolo și să-l convingi să facă parte la acord, nu să-l vezi ca pe element elementul negativ care se pune împotriva a ceea ce se întâmplă. Trebuie să există o logică, prin urmare. Pământul trebuie îngrijit și în urma acestei scheme noi o să-l distrugem. Acest lucru nu se poate realiza prin legislație. Trebuie să vedem articolul 6 din directiva Habitate. Dați-mi voie să repet acest lucru. O să avem probleme cu indigenii. Am vorbit întotdeauna cu ei uh, prin intermediul ONG-urilor de la fața locului. Prin urmare, mi se pare esențial să introducem un amendament care să spună că aceste protocoale internaționale, fie ale uh, Organizației Națiunilor Unite, sau ale Uniunii Europene, trebuie să țină seama de factorul uman, dar să implice și monitorizarea continuă a dimensiunii uma umane, pentru că acei, om, acei oameni trebuie să aibă o voce și trebuie să le recunoaștem rolul. Mulțumesc. Unde există o contradicție în raport? Unde vedeți această contradicție? Perdón, yo creo que prefiero hacer un escrito. Prefer să fac, să mă exprim în scris și așa vă pot da toate detaliile în regulă. Karin Katerbach, acum. Ja, ein herzlichen Dank. Mulțumesc. Vom uh, prelua toate aceste sugestii, dar uh, Termenul limită de depunere a amendamentelor este data de 15 iulie. Mulțumesc pentru această participare activă, dar trebuie să avem un document în care să ne concentrăm pe aspectele esențiale. Acestea trebuie să fie preocuparea noastră. Ideile uh, care uh, sunt susținute prin aceste amendamente, sigur că trebuie să fie transportate mai departe. Nu vom putea însă să avem un document uh, atât de amplu încât să avem și probleme regionale cuprinse în el. Mulțumesc și pentru uh, voturile pentru documentul de astăzi. Cred că uh, a fost un document destul de greu de uh, alcătuit. Cred că pe viitor va trebui să uh, acționăm puțin mai unitar, să nu avem atâtea discuții individuale, dar trebuie să ținem seama, pe de o parte, de interesele esențiale ale diverselor grupuri de populație. Eu cred că protecția naturii, protecția biodiversității, eh, tuturor speciilor amenințate nu este posibilă decât dacă întreaga populație susține demersurile noastre este nevoie de un angajament, însă și din partea decidenților protecția speciilor trebuie să se reflecte prin toate politicile naționale și politicile regionale. Nu este o chestiune de nișă care îi privește pe uh, doar grupuri mici, pentru că um, peste tot, în toate hotărârile care se iau, uh, trebuie să se țină seama și de păstrarea, de salvarea speciilor. Aceasta va trebui să fie tendința esențială a acestui raport. Mulțumesc. Mulțumesc, Esther del Lange. De collega's en ook het secretariaat bedanken dat we deze resolutie over Nagoya eigenlijk heel snel en via onderling overleg. Doresc să mulțumesc colegilor și secretariatului pentru că putem să elaborăm Uh, acest document pentru Nagoya și prin e-mail-uri, deci înscris. Mulțumesc pentru această uh, rapiditate cu care toți s-au uh, mobilizat și pot să fiu de acord cu doamna Kadenbach. Într-adevăr, acest document nu trebuie să fie fragmentizat, nu trebuie să intre în amănunt prea mult, pentru că trebuie să aibă un impact general. Îmi mulțumesc pentru toate propunerile de completare. Iar în ceea ce a spus colegul cu aspectele umane, sau ceea ce s-a spus în legătură cu pescuitul, cu pescuitul tonului, sunt într-adevăr chestiuni importante. Noi anul trecut uh, ne-am angajat foarte mult în acest Parlament pentru aceste probleme și de aceea e bine să preluăm Um, și Japonia în acest document. Iarăși, în ce privește brevetele, de asemenea, este o chestiune importantă, pentru că um, toate uh, problematica legată de uh, obținerea unor brevete până acum a progresat foarte anevoios um, nu dorim ca doar uh, concernele multinaționale să poată să uh, obțină brevete în acest domeniu. Și sunt o serie întreagă de alte aspecte care ne interesează și pe care le vom uh, supune atenției Comisiei Europene, astfel încât să nu repetăm greșelile care au fost comise la alte conferințe internaționale, astfel ca Europa să nu se concentreze prea mult pe propriile probleme. Uh, în timp ce uh, concurenții noștri poate vor cădea de acord în legătură cu această problemă. Noi vom putea să îmbunătățim uh, această propunere de rezoluție, dar să dăm semnalele care ne interesează și vis-a-vis -vis de Japonia. Bun, atunci să întrebăm Comisia Europeană cum putem să evităm acum să ne concentrăm prea mult pe propriile probleme și să putem să ne impunem propriile interese. interese. Ier Gros este în mijlocul nostru acum. Este oare în sală, spune președintele? Thank you, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce uh, privește pregătirea, câteva cuvinte cu privire la care este poziția noastră deocamdată. Consultând rezultatele unor, uh, unor reuniuni uh, care au avut deja loc de la Cami și Nairobi, deci pe baza tuturor acestor rezultate, are loc o serie de consultări interne cu statele membre și pregătim poziția Uniunii Europene. Lucrurile au avansat foarte bine și în cooperare cu președinția belgiană și vom finaliza această poziție uh, pentru Consiliul din octombrie, probabil pe la jumătatea lui octombrie pentru deschiderea Consiliului și avem în vedere și să vă țină la curent cu aceste pregătiri în decursul procesului. Avem în vedere o întâlnire la începutul lui octombrie pentru a vă prezenta o poziție mai detaliată a situației în care ne aflăm. Deocamdată suntem înainte de vacanța de vară și ținând seama de toate lucrurile menționate aici, negocierile finale au loc chiar în această săptămână la Montreal Trebuie să așteptăm rezultatul ca să vedem cum să abordăm întregul pachet de chestiuni cheie care va fi abordat la cea de-a 10-a întâlnire a conferinței părților de la Nagoya. unde se vor discuta toate chestiunile pe care Uh, Uniunea dorește să le adopte. Iar ultima chestiune este și finanțarea, care va fi o chestiune majoră. Totul trebuie discutat uh, în lumina rezultatelor reuniunii de la Montreal. Mulțumesc! Și noi sperăm, uh, da, încă o intervenție. Direct question. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare directă către comisie. Știu foarte bine că durează să uh, obținem o poziție comună a Uniunii, dar aud, atunci când aud uh, că poziția comună o vom uh, ajunge la ea la mijlocul lui octombrie, știind că Nagoya are loc la sfârșitul lui octombrie, mi-e teamă că ne vom confrunta cu aceeași problemă ca și la Copenhaga. Deci, întrebarea mea concretă este ce faceți acum, în acest moment, pentru a discuta și cu alte state din afara Uniunii Europene ca să ajungă la o poziție comună cu a noastră sau așteptăm din nou să ajungem la o poziție comună în octombrie și după aceea mergem la Nagoya și vedem că celelalte state din afara Uniunii au o altă poziție. Deci, concret, ce facem acum pentru ca alte state din afara Uniunii să aibă aceeași poziție cu a noastră? Criton dorește să mă adreseze o întrebare. I really... Uh, Eh, eu cred că lucrurile nu sunt chiar ca la Copenhaga. Dacă convingem și alte state să aibă o, aceeași poziție cu a noastră, lucrurile vor fi mai rele decât dacă nu o facem. Avem o poziție foarte rea în această privință și aș dori ca uh, să ni se spună de, din partea Comisiei dacă este adevărat ceea ce se spune privind uh, drepturile existente ale comunităților locale de a folosi resursele de acolo sau despre înlăturarea consensului pe baza informării prealabile și vis-a-vis de cunoștințele tradiționale care încearcă să facă monitorizarea obligatorie mai puțin importantă Acestea sunt aceleași puncte uh, cu privire la care aș dori opinia Comisiei. Domnul Volz? Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, uh, ce facem ca să discutăm cu țările din afara Uniunii? Este adevărat că poziția noastră finală va fi elaborată doar cu puțin timp înainte de Nagoya, dar lucrăm deja, de exemplu, la Montreal acum pentru a stabili legături cu alte țări uh, pe baza uh, sesiunilor pe care le-am avut deja, ca să vedem unde sunt posibile compromisuri pe baza pozițiilor pe care le-am elaborat deja. Deci ne folosim de aceste reuniuni informale. Totodată ne gândim să folosim și rețeaua de diplomație verde pentru a uh, proceda la fel cum am procedat și în aprilie, ca să prezentăm care este poziția noastră prealabilă și celorlalte părți, ca să înțeleagă uh, cam unde ne aflăm. Totodată o să uh, ne folosim și de întâlnirea la nivel înalt din New York din uh, septembrie, pentru uh, reuniuni bilaterale cu toți miniștrii prezenți acolo, astfel încât să ne pregătim pentru acest COP10 și sperăm ca aceste întâlniri să aibă loc la cel mai înalt nivel și să ne ajute să ajungem la un acord cu privire la multe chestiuni, dintre chestiunile care au rămas deschise. Uh, și sperăm să rezolvăm multe din aceste probleme înainte de întâlnirea însăși. În ceea ce privește negocierile EBS, problemele ridicate aici se referă la negocierile care au încă loc la Montreal și nu mi-au spus colegii încă ce se întâmplă acolo, așa că vă rog să înțelegeți că nu pot să vă ofer informații cu privire la ce se discută la Montreal și cum evoluează poziția noastră și cum evoluează discuțiile, de fapt referitor la indigeni și la drepturile lor uh, asupra cunoștințelor uh, tradiționale, Uniunea Europeană recunoaște faptul că acest protocol va trebui să abordeze uh, cunoștințele tradiționale asociate cu resursele gen genetice ale comunităților locale și susținem totodată faptul că dispozițiile privind obligațiile țărilor de a se asigura că există un mecanism funcțional la nivel de stat de implicare a comunităților locale și indigene în procesul de negociere, este o obligație la nivel național care trebuie respectată și discuțiile sunt foarte dificile în acest sens. Nu doar Uniunea Europeană are o impresie în acest sens. Este o dezbatere foarte politică, însă nu e vorba că Uniunea Europeană nu vrea să facă această referire la comunitățile indigene și la drepturile pe care acestea le au uh, asupra resurselor. Însă, în ceea ce privește negocierile care se desfășoară acum, promitem să prezentăm uh, Parlamentului o um, un raport imediat după ce se vor încheia discuțiile de la Montreal, la fel cum am făcut și înainte acestei reuniuni de acum câteva săptămâni. Deci îmi cer scuze că expertul tehnic nu poate fi aici ca să vă prezinte informații mai detaliate. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc autorilor acestei rezoluții și termenul de predare a amendamentelor este mâine la ora, 4, la ora 12. și am reținut ideea că această rezoluție trebuie să fie cât mai concisă. Ajungem la ultimul punct pentru această dimineață, pentru că despre EFSA am vorbit deja și a rămas în clipa de față, în ce privește clima chic, nu se mai află pe ordinea de zi pentru că am amânat acest subiect. Deci să vedem care sunt analizele de impact și uh, garantarea lor. Martin Callahan are propunerea pe care o face. Thank you, um... Mulțumesc, domnule președinte. Nu este neapărat uh, cea mai importantă chestiune despre de pe ordinea de zi de astăzi, dar cred totuși că este una destul de importantă. După cum ați spus, Comisia emite un aviz pentru Iuri privind garantarea analizelor de impact independente. Doamna Nibler este cea care elaborează avizul pentru Comisia Jurii și cred că sunt de acord cu una dintre observațiile din documentul final de lucru, care spune că Comisia trebuie să fie principala responsabilă pentru evaluările de impact, însă, cu toate acestea, acestea trebuie supuse controlului calității. Sunt dispus să accept faptul că trebuie să utilizăm vasta experiență a Comisiei și cunoștințele acesteia și să le permitem să aibă responsabilitatea de a elabora aceste uh, analize de impact, însă ele totuși trebuie supuse une, unui control calității riguros și independent, care se poate realiza prin crearea unei, unui comitet independent de analiză de impact care să revizuiască analizele comisiei. Uh, Astfel, respectăm cele mai bune practici din mai multe state membre, inclusiv Regatul Unit, Germania sau Suedia, care au asemenea comitete pentru evaluarea analizelor de impact. Există o serie de comentarii primite din partea mai multor factori interesați care sunt îngrijorați în mod legitim de faptul că aceste analize de impact uh, sunt adaptate astfel încât să justifice o anumită decizie luată deja, în loc să ghiteze uh, factorii de decizie cu privire uh, în direcția cea mai potrivită de acțiune. Alte observații făcute vis-a-vis -vis de această problemă uh, s-au exprimat de asemenea și cred că ar fi bine ca Comisia să respecte direcția adoptată de IMCO, de exemplu, astfel încât la început să se rezerve o perioadă pentru discutarea analizei de impact. Cred că ENVI ar trebui să elaboreze analize de impact în cazul amendamentelor semnificative pe care le elaborează, pentru că până la urmă dacă solicităm Comisiei să realizeze analize de impact, dacă vrem să uh, elaborăm amendamente semnificative, atunci trebuie să avem curajul să, ne, să elaborăm și noi o analiză de impact cu privire la respectivul amendament. Sigur, nu cu privire la toate amendamentele, ci doar la cele semnificative. Acest lucru nu schimbă dreptul nostru, ci înseamnă doar că avem toate faptele și cunoaștem toate efectele unui amendament înainte de a-l adopta. Totodată, cred că evaluar, uh, calitatea analizelor de impact se poate îmbunătăți prin consultarea factorilor interesați și prin analize uh, de cost și beneficii, inclusiv prin uh, luarea în considerare a opțiunii de a nu face nimic, dacă este cazul. Și sigur, unele dintre avantaje ale propunerii sunt uh, greu de cuantificat, de exemplu, efectele asupra sănătății și asupra mediului și uh, acest lucru trebuie explicat foarte clar. Trebuie spus că nu totul uh, se poate reduce la costuri, adesea sunt avantaje dificil de măsurat și dificil de monitorizat și, prin urmare, ele trebuie explicate foarte clar. În concluzie, cred că analizele independente de impact sunt foarte importante, ele pot juca un rol esențial în felul în care analizăm legislația și cuvântul cheie este independent în întreaga propunere. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Mulțumesc colegului Calanan. Într-adevăr, atunci când avem de-a face cu dosare foarte complicate, trebuie să știm și care pot fi urmările posibile, avem nevoie de asemenea analize de impact, dar uneori avem impresia că aceste analize de impact nu fac decât să aducă argumente pentru uh, proiectul propus, fiind, cu alte cuvinte, foarte pe linie. Și ținând seama de ceea ce își propune cel care uh, elaborează o legislație. Noi, de fapt, ne-am angajat ca atunci când propunem modificări esențiale să uh, fim obligați să solicităm și analize de impact. Noi însă, chiar noi înșine, suntem destul de ezitanți. Uh, atunci când deviem, să spunem, de la o practică sau de la un proiect legislativ. Nu comandăm analize de impact. Avem și acum câțiva colegi care doresc să intervină. Doamna Chiteres, prima. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun și sunt surprinsă de acest lucru. Este evident că trebuie să vedem care este impactul reglementărilor noastre. Trebuie să vedem și să analizăm tot ce face Uniunea Europeană. Și trebuie să spun că Întregul proces este foarte democratic. Este un aviz pe care îl emitem pentru Comisia juri și care este exact impactul uh, legislației europene asupra sistemului, de exemplu, asupra ocupării uh, forței de muncă sau asupra unei oricare alte legislații. Deci, exact, ce criterii trebuie să folosim în rapoartele noastre? Care sunt criteriile de bază care trebuie folosite, de pildă? Uh, fiindcă în uh, viitor Uniunea Europeană va trebui să revizuiască legislația privind impactul asupra mediului și este vorba despre felul în care facem lucrurile. Trebuie să analizăm impactul negativ al multor uh, acte legislative europene. Uh, Comisia Europeană este un organism politic și nu prea îi place să fie criticată. Ea tinde să mm, se enerveze foarte tare când simte că îi se adresează critici. Uh, Însă acest lucru nu trebuie să fie unul de care să ne temem. De aceea avem nevoie de aceste uh, evaluări independente, pentru că dacă nu ne confruntăm tof- cu tot felul de probleme legislative și cu chestiuni nerezolvate. Și de aceea cred că aceasta este calea pe care trebuie să o urmăm. Prin urmare, susțin această idee a evaluărilor de impact independente. Totodată, aș spune că acele instituții din acele țări care urmează să beneficieze de pe urma acestor uh, discuții trebuie să fie independente. Există un organism în Spania cu privire la care am o oarecare îngrijorare. Nu știu dacă nu vor uh, exista probleme de înțelegere a situației, însă în Spania consiliilor li s-au retras o serie de puteri pentru că pur și simplu nu aveam bugetul necesar să le ducă la îndeplinire. Prin urmare, atunci fie a trebuit să-și găsească propriile resurse, fie a trebuit să genereze taxe din, uh, de pe urma autorizațiilor de construcție. Uh, și aceasta este o problemă care ne-am confruntat în Spania, însă în uh, esență consiliile făceau același lucru, construiau mai multe case sau mai multe imobile decât uh, cele pentru care aveau finanțare. Uh, și de aceea trebuie să ne uităm la acele organisme care realizează valorile de impact, pentru că la urma urmei Consiliul sau regiunea era ce, erau cele care beneficiau de pe urma acestora. Și de aceea erau atât de necesare analizele de impact. Prin urmare, uh, susțin acest raport pentru că părerea mea este că în Europa trebuie să fim uh, mai autocritici și mi-ar plăcea foarte mult să invităm o organizație să ia parte la această comisie. S-a realizat un raport pentru a arăta în ce măsură legislația europeană a dăunat patrimoniului nostru de mediu. Există tot felul de lucruri pe care nu le-am putut face pur și simplu. Prin urmare, trebuie să analizăm acțiunile mai multor organi organisme. Ce va însemna acest lucru la nivel european este că trebuie să analizăm organismele uh, care impun reglementări și să vedem care este impactul acțiunile lor. Nu e vorba de religie sau de dogmatică, Acestea sunt motivele pentru care consider că avem nevoie de analize de impact independente, acesta este un lucru absolut evident, și cu atât mai mult pentru că avem nevoie de o subsidiaritate mai mare, mai ales în ceea ce privește peisajele. Prin urmare, sunt, în, uh, sunt pentru revizuirea sistemului și cred că avem nevoie de un grup operativ care să monitorizeze întregul proces pentru a vedea cum evoluează politic, uh, politica de mediu. Mulțumesc! Thank you. Uh, I'd like to thank the rapporteur for his draft. Mulțumesc, mulțumesc raportorului. Mulțumesc, mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz și mi se pare că acest lucru este mult mai important după tratatul de la Lisabona dintr-o serie de motive. Trebuie să asigurăm o legislație de bună calitate și atunci să ne asigurăm că și aceste analize de impact sunt de bună calitate. O să vorbesc despre principiile grupului socialiștilor în acest sens. Analizele de impact sunt un ghid pentru elaborarea legislației și ele nu ar trebui să împiedice rolul acesteia. Orice analiză de cost și beneficii trebuie să țină seama și de considerații uh, sociale și de mediu. Trebuie să a, vedem ce propuneri au nevoie de analize de impact și care nu au nevoie. Unele sunt simple, altele sunt foarte complicate și pentru unele propune nevoie de foarte mult timp uh, pentru elaborare, iar altele trebuie elaborate foarte repede. Prin urmare, uh, sunt oarecum uh, reticentă la a face acest lucru obligatoriu pentru toate propunerile. Trebuie să analizăm uh, cele mai bune practici din mai multe state. Știu că în Regatul Unit, de exemplu, sunt mai multe organisme care verifică aceste analize de impact, putem să analizăm situația lor, să vedem cum putem învăța din ea uh, ar fi ideal pentru că astfel uh, putem implica mai mulți factori interesați, având asemenea analize de impact uh, independente, evitând astfel conflictele de interes. Pentru că am văzut foarte multe situații în care există asemenea conflicte de interes care apar doar după elaborarea analizei de impact. În ceea ce privește sugestia ca uh, aceste valori de impact trebuie să recomande Parlamentului acceptarea sau respingerea unei propuneri și aici am unele îngrijorări. Eu cred că ele ar trebui să aibă un rol uh, de informare dar nu, și nu unul de decizie, pentru că noi suntem cei responsabili din punct de vedere politic și noi suntem cei care trebuie să luăm deciziile. Încă o dată mulțumesc raportorului pentru aviz și aștept uh, să colaborez uh, cu el în următoarea perioadă. Uh, Mulțumesc, Satu Kiitoksia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și raportorului pentru activitatea desfășurată. Așa cum a spus uh, raportorul din umbră din partea socialiștilor, aș dori și eu să subliniez faptul că aceste valori de impact nu pot înlocui niciodată decizia politică și răspunderea politică. Aceste evaluare a impactului trebuie să constituie uh, baza decizională pentru noi. Raportoarea Comisiei pe fond, uh, doamna Nibler, s-a referit în, uh, în proiectul ei de raport la trei principii. Eu cred că aceste trei principii ar trebui uh, subliniate și în avizul nostru. În primul rând, aceste evaluări de impact reprezintă un mijloc de ghidare a deciziei politice, dar nu o pot înlocui niciodată. Totodată, aceste evaluări ale impactului nu au voie să frâneze deciziile politice, ne mai vorbim de faptul că nu au voie să fie utilizate pentru a împiedica o decizie. Cu alte cuvinte, legiuitorul, legiuitorului revine puterea și răspunderea, așa cum se întâmplă într-o democrație. Domnul Kellenan a propus la punctul 5 prevederea unei evaluări de impact obligatorii cu o stabilire clară a costurilor și beneficiilor. Acest lucru este de fapt în contradicție cu cele expuse de doamna Nibler ca principii generale, de aceea aici mă situez pe aceeași linie ca doamna Nibler. Există multe lucruri pentru care costurile și beneficiile nu pot fi cuantificate în mod exact. Ar fi bine, dar nu este posibil întotdeauna. Și de aceea, dacă utilitatea se compară cu aspecte de mediu și de sănătate, o cuantificare uh, a beneficiilor este foarte dificilă. Avem și un exemplu recent asupra modului de efectuare a studiilor de impact unde am încercat să vedem care sunt uh, efectele materialelor ajutătoare și ca cuantificarea este și mai dificilă atunci când este vorba de, de teme precum diversitatea biologică. Același lucru este valabil și în cazul vieții umane. Sigur, în calculațiile noastre noi alocăm o valoare, dar cine poate spune dacă aceea este valoarea exactă? Cu alte cuvinte, în cadrul acestor analize de costuri și beneficii, trebuie întotdeauna luate și anumite decizii sau făcute analize arbitrare și trebuie, bineînțeles, să ținem cont și de calitate. La punctul 7, domnul Kellenen propune ca atunci când se fac modificări de substanță din partea Parlamentului, uh, să se efectueze întotdeauna o evaluare a impactului. Din nou și asta se află în contradicție cu cele propuse în documentul de lucru de doamna Nibler din partea Comisiei de Fond, pentru că acest lucru ar putea face ca legiuitorul să nu mai dispună de întreaga libertate care îi se cuvine. Doamna Nibler atra- face referire la acordul interinstituțional la care se referă și raportorul nostru, dar dânsul propune de fapt un lucru care depășește acest acord. Sigur că în anumite cazuri există posibilitatea efectuării acestor studii de impact, dar acest lucru nu este posibil întotdeauna. Dacă ar fi posibil, fără a ne îngrădi libertatea să facem acest lucru, ar fi bine, dar nu putem să ne obligăm, asumăm, cer scuze, obligație permanentă. Sigur, dezideratul nostru este de a putea lua decizii mai informate, astfel încât deciziile politice să fie cele adecvate, dar trebuie să ne păstrăm în același timp și libertatea necesară într-o democrație. Mulțumesc. Care acum cuvântul domnul Vitorio Prodi? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și colegului uh, Kellegen pentru activitatea desfășurată, deși mă miră un anumit lucru. Tocmai pentru că <clears throat> Uniunea Europeană are la dispoziție anumite instrumente și cred că acestea ar trebui examinate mai întâi sau înainte de a solicita și instrumente suplimentare. Comisia are dispune pentru aprofundarea detaliilor tehnice de Centrul Comun de Cercetare, care este subordonat Comisiei, dar care are misiunea de a analiza în detaliu aspectele supuse atenției sale. Comisia Desigur, are puteri executive, dar are uh, în mână și libertatea de a veni cu propuneri în fața noastră. Aceasta este așadar o organizație pe care eu o stimez foarte mult pentru că este în măsură să aibă o activitate laborioasă iar apoi uh, mai există și agențiile și diferitele autorități. Adineauri am vorbit de Agenția Europeană pentru Securitate Alimentară, pe care am vizitat-o și ocazie cu care am insistat asupra independenței membrilor care alcătuiesc Consiliul de Administrație al acestei agenții. De aceea, înainte de a solicita un sprijin extern, cred că trebuie mai întâi analizat uh, sistemul acestor agenții, pentru că acestea pot într-adevăr să fie independente. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, eu cred că Agenția de Mediu de la Copenhaga uh, dispune de o infrastructură super profesionistă, mi se pare independentă. Deci, desigur, se poate analiza această situație, însă eu cred că în agenții există sau ar putea fi specialiști cărora li s-ar putea transfera sarcina efectuării acestor evaluări de impact care ar putea deveni parte integrantă a unui document de evaluare a impactului. Nu ne că există uh, specialiști uh, în afara comisiei europene a căror opinie ar putea fi confruntată cu a specialiștilor care lucrează în agenția de mediu. Așadar, eu consider că înainte de a apela la organe externe, a căror independență din nou trebuie analizată de fiecare dată în parte, uh, trebuie să facem uz de agențiile de care dispunem și care sunt independente, pentru că și noi am pus mereu accentul asupra acestei independențe a Consiliului de Administrație a acestor agenții. Și de aceea, aceste agenții care dispun de un personal super calificat trebuie probabil însărcinate și cu efectuarea acestor studii de impact. E desigur o chestiune delicată. Și Desigur, pentru anumite aspecte am putea uh, solicita ca Parlamentul să mai vine și cu alte persoane de încredere nu întotdeauna, dar atunci când se impune. Așadar, noi am putea decide ca anumite personalități să acompanieze pe anumite teme activitatea Consiliului de Administrație a agențiilor noastre. Și cred că astfel s-ar putea crea un fel de consiliu al agențiilor, pentru că în momentul de față există diverse care se ocupă în mod direct sau indirect de chestiuni care vizează mediului. Organism așadar care, ținând cont de faptul că în agenții se dispune de personal supracalificat, să și fructifice acest potențial și care să colaboreze pentru a da un răspuns la diferitele cereri de evaluări de impact. Așadar, trebuie să vedem încă o dată dacă aceste agenții uh, au fost create suficient de independente, așa cum le-am dorit, pentru a ne putea sprijini în activitatea noastră. Mulțumesc! Ačiū pirmininkė, dėkuoju tiem kolegom, kurie dirba prie šito labai sudėtingo. Doamna Nicu Leniene. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc acelor colegi care s-au ocupat de această tematică complexă, care presupune diferite elemente. E adevărat că pe lângă impactul general uh, care trebuia evaluat pentru procesul legislativ, aș dori să mă refer în mod specific la impactul de mediu. De aceea, de fiecare dată când avem de-a face cu un text legislativ, ar trebui să ținem cont și de aspectele de mediu care ar trebui să fie factor determinant atunci când se ia o decizie de adoptare sau respingere a unei propuneri legislative. Atunci când uh, se face o astfel de activitate, se pleacă de la premisa unei activități obiective și independente. E vorba de rezultate care să servească legislației de mediu și cetățenii europeni ar trebui să fie conștienți de faptul că noi ne propunem să implementăm principiul independenței aici. Mă refer la activitatea din sectorul energetic și la altele. Până acum, situația este în așa, de așa fel încât uh, întreprinderile sau comisia care efectuează analize consideră că rezultatele studiilor le justifică activitatea. Uneori este o modalitate de a ascunde anumite activități oarecum ilegale și eu consider că trebuie să fim ghidați de principiul independenței, al obiectivității și imparțialității și cred că am putea obține uh, mai mult. Mulțumesc. O să invit Comisia Stephen Bright să ne împărtășească opinia. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia își dorește ca studiile de impact să aibă o bună calitate. Ce facem noi în analizele noastre de impact? Um, se concentrează atât pe problemele economice, sociale și um, legate de mediu și, de asemenea, evident, pe criteriile financiare. Cred că Uh, problema noastră este în legătură cu această opinie a doua. De ce este nevoie să apelăm la un consiliu de experți extern. Noi nu credem că este necesar, pentru că Sigur, trebuie să creăm un echilibru, dar de fiecare dată când uh, solicităm asemenea studii de impact, noi încercăm să avem o echipă echilibrată. Și dacă ne gândim la statele membre și s-a făcut uh, referință și la organismele independente din statele membre, de fapt, ele se uh, concentrează pe propriile studii de impact uh, privind interesele economice pe care aceste state le au. Eu cred că Trebuie, din punct de vedere al reglementărilor pe care ni le propunem, să fim atenți la aceste subiecte. Membrii uh, care uh, sunt implicați uh, sunt analizați din punct de vedere al imparțialității de către comisie înainte de a fi numiți în grupurile uh, respective și uh, nu ar fi uh, adecvat uh, să fie persoane care au legături cu Comisia sau cu Parlamentul. Poate că ar trebui să menționez acordul cadru care funcționează în relațiile dintre Parlament și Comisie și aici se spune că aceste studii de impact trebuie să fie desfășurate cu deplină uh, responsabilitate în ce privește procedura privind garantarea independenței și cred că trebuie să ținem seama de asta. Vă garantez că în procedurile pe care Comisia le aplică avem grijă de această cerință. Spunând toate aceste lucruri, eu salut ideea pe care domnul Canan o propune, ținând seama și de abordarea IMCO, pentru că uh, IMCO uh, discută studiile de impact pe care Comisia le-a uh, comandat și uh, își uh, axează propunerile de legislative uh, pe aceste studii de impact. Iar în ce privește părțile interesate, Aici ar putea să fie un punct slab în procedurile actuale, pentru că noi avem analizele noastre de impact, dar uh, după aceea vin amendamentele și Um, aici nu mai cunoaștem efectele, nu mai avem posibilitatea să evaluăm și efectele amendamentelor. În ce privește agenția uh, pentru mediu, ea este un foarte bun exemplu, este în totalitate o agenție uh, independentă și este implicată în uh, toate studiile noastre de impact dar nu este un organism care are posibilitatea să facă și o verificare calitativă. Mulțumesc foarte mult! Linda dorește să adreseze o întrebare suplimentară. Aș vrea să reacționez la ceea ce s-a spus. Nu știu ce face INCO, dar oare Comisia dorește să prezinte Comisiei noastre studiile de impact, pentru că noi am vorbit în reuniunea coordonatorilor despre asta. În procesul legislativ avem o discuție, raportorul își prezintă proiectul, toți raportorii din umbră, după aceea avem amendamentele, dar eu cred că și Comisia ar trebui să facă o prezentare în fața Comisiei, inclusiv în legătură cu concluziile studiilor de impact. Uh, de ce uh, uneori Comisia acceptă anumite puncte de vedere și altele le respinge, ar fi dispusă să aibă o asemen, un asemenea dialog? Vittorio Prodi. Vittorio Prodi. Mulțumesc. Doar o reacție, pentru că eu cred că ar trebui să avem un schimb de vederi cu Comisia. Comisia dispune de structuri proprii și Evident că este înțelept să se servească de aceste structuri când uh, efectuează studii de impact asupra mediului. Agențiile ar putea să devină asemenea organisme independente, să aibă o evoluție în acest sens. Nu cred că uh, vom uh, puti, uh, putea întruni grupuri de experți mai competenți decât în agențiile care analizează principiile de la Copenhaga și în Aici uh, se pot aprofunda concluziile, uh, pot să intre în legătură cu celelalte agenții. Mă gândi, gândesc de pildă la Agenția pentru Produse Chimice de la Helsinki sau la EFSA și împreună ar putea să aibă o poziție, o reacție și o evaluare de impact absolut independentă care să poată fi verificată la un nivel profesional ridicat cu mijloace adecvate. Iar uh, aici pot fi aduse eventual completări dacă apar probleme importante. Dar Poate că s-ar putea să devină o posibilitate, o opțiune pentru Parlament dacă uh, am intra în vreun fel în dificultate, am putea atrage uh, experți externi care să ne ofere informații suplimentare. Pentru că altfel, sigur că putem să contăm pe o, un organism atât de competent cum este Agenția de la Copenhaga. Dar eu cred că aceasta trebuie să fie evoluția firească a agențiilor. Ele trebuie să adopte o configurație mai independentă și să apeleze la experți externi doar dacă apare această necesitate. Domnule Wright, doriți să răspundeți? Thank you. Um, on the first question... Mulțumesc. Vis-a-vis de întrebarea dacă ne vom prezenta analiză de impact, da, o vom face dacă ne cereți acest lucru. În ceea ce privește agențiile, da, Agenția de mediu este independentă, este o agenție foarte profesionistă și o consultăm, îi punem întrebări, de asemenea și agenției pentru produse chimice privind propunerile care le-ar putea afecta. Deci ele își aduc aportul la analizele de impact, însă suntem ezitanți în a le lăsa să facă o verificare calitativă a propunerilor uh, la care și-au adus contribuția. Pentru că nu, nu ar putea fi neutre. Ni se pare că e nevoie de o analiză de impact neutră care să analizeze toate, uh, impactul la toate nivelurile și sunt și alte organizații care vor dori să fie implicate și pentru a obține această neutralitate este, uh, va trebui ca toate direcțiile generale să analizeze analize de impact pentru a se asigura că au fost făcute așa cum trebuie. Raportorul, în final, care este opinia sa? Uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Am două observații rapide ca reacție. Mai întâi, lucrul, uh, punctul la care avem diferențe față de comisie este că, deși există o asemenea Uh, agenție în cadrul comisiei, ea este formată din membri ai diverselor direcții generale din cadrul comisiei. Eu sugeram ca acest comitet de analiză impactului să aibă și membri din afară. Accept punctul uh, domnului uh, Wright că sunt de la direcții generale diferite, au perspective de diferite și se presupune că ar fi și independenți, însă din afară există oarecare suspiciune prin faptul că comisia analizează comisia și de aceea aceea mi se pare că ar fi bine să existe și membri independenți din afara Comisiei în acel comitet. Nu mi se pare că ar fi bine să fie nici uh, deputați, deci cred că ar trebui să fie cineva separat de ambele instituții. Și în al doilea rând, vis-a-vis -vis de ce a spus doamna Hasi, nu vreau să limitez capacitatea membrilor de a amenda legislația, în, uh, într-un mod semnificativ. Spun însă că nu putem insista ca Comisia Europeană să realizeze analize de impact fără a fi dispuși să ne supunem aceleași proceduri, nu la toate amendamentele, ci doar la amendamentele importante. Trebuie să fim deschiși la a vedea care sunt costurile respectivului regulament. Asta nu înseamnă că nu putem lua o decizie politică, uh, însă trebuie să știm care sunt costurile și sigur sunt complet de acord cu faptul că există posibile beneficii sociale sau de mediu sau așa mai departe care sunt foarte dificil de cuantificat. Însă se poate explica element cu element care este costul directivei respective și să ne asumăm răspunderea pentru acest lucru. Deci nu mă vreau să spun că ne vom limita capacitatea, ci că trebuie să, avem to- să știm toate faptele înainte de a lua o decizie. Mulțumesc, domnule președinte, aștept cu nerăbdare amendamentele. Yeah. Termenul de punere a amendamentelor este ora 12 pe 15 septembrie. A, nu? Rectifică președintele pe 13 septembrie. Vă mulțumesc pentru această dezbatere și vă rog să reveniți uh, după amiază la discuția cu președinția belgiană și mai avem încă un alt punct foarte interesant, uh, Tribunalul Penal Internațional sau european de mediu. Am să salut în rândul nostru și câțiva colegi francezi. Acestea fiind spuse, am, ne-am încheiat dimineața și ne revedem la orele 15.